o întrebare orală stadiul proiectului referitor la zona de liber schimb euro-mediteraneană, situația din 2010. Aș dori să îl salut pe domnul comisar Tajani și aș dori să dau cuvântul domnului Moreira în calitate de autor. Domnule președinte, domnule comisar, această întrebare a fost redactată, în, redactată înainte să știm că doamna Catherine Ashton nu va mai fi uh, Comisar uh, responsabilă cu aceste chestiuni, ci va fi devenit alt uh, reprezentant al Uniunii Europene. Întrebarea noastră uh, este cu privire la situația zonei euro-mediteraneene de liber schimb, care ar fi trebuit să fie realizată până în anul 2010. Știți că în cadrul procesului de la Barcelona se prevedea stabilirea unei zone de liber schimb în bazinul Mării Mediteranene până în anul 2010 și trebuia să existe o dimensiune sud-nord și dimensiune sud-sud a schimburilor comerciale și doream să vă pun întrebarea următoare. Consideră Comisia că stabilirea unei zone de liber schimb euro-mediteraneane până în anul 2010 a fost un obiectiv realist? Poate Comisia să-și argumenteze răspunsul? A doua întrebare. Parlamentul a luat cunoștință despre adoptarea iminentă a unei foi de parcurs euromediteranene și despre un posibil nou mecanism de facilitare a comerțului a comerțului și investițiilor din regiune. Poate Comisia să furnizeze mai multe detalii privind aspectele și implicațiile practice ale unui asemenea mecanism? A treia întrebare. Poate Comisia să comenteze asupra situației acordului de la Agadir și despre uh, acțiunile pe care Uniunea Europeană le-a făcut pentru a revitaliza acest acord și, în termen mai general, pentru a revitaliza dimensiunea sud-sud a procesului de la Barcelona, respectiv Uni Uniunea Mediteraneană? A patra întrebare. Poate Comisia să arate cum și-a însușit recomandările studiului de impact privind sustenabilitatea realizat de Universitatea din Manchester de a lua în considerare în cadrul negocierilor coeziunea socială și dezvoltarea durabilă în favoarea cărora pledează acest studiu. Poate Comisia să explice Parlamentului care au fost implicațiile renegocierii acordului de uh, asociere uh, UE-Siria după ce acesta fusese înghețat în 2004? Poate Comisia să comenteze în legătură cu negocierile cu Libia și obiectivele acestora? Mai multe țări mediteraneene și-au exprimat interesul de a aprofunda sau de a extinde acordurile comerciale cu Uniunea Europeană. Poate Comisia să furnizeze Parlamentului informații în ce privește această nouă generație de acorduri de asociere? și poate să spună Parlamentului dacă, având în vedere noile competențe conferite Parlamentului de către Tratatul de la Lisabona în domeniul schimburilor de mărfuri, ar fi comisia um, gata să ia în considerare o rezoluție anterioară a Parlamentului European cu prilejul negocierii acestor noi acorduri? Iată toate întrebările noastre, domnule comisar. În ce privește procesul de la Barcelona, noi considerăm că aceste întrebări sunt de actualitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Moreira. Acum are cuvântul domnul comisar Tajani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Moreira, o să vă răspund în numele Comisiei. În ceea ce privește zona liberă de schimb, Euromed, care trebuia să fie implementată până în 2010. Acesta era un obiectiv realist și până la finalul anului viitor vom face progrese semnificative pentru a îndeplini acest cel, deși, firește, mai sunt multe de făcut pentru a consolida pe deplin potențialul din zona respectivă. Am înregistrat progrese în special în uh, dimensiunea nord-sud. Zona Uniunea Europeană a încheiat toate parteneriatele, mai puțin cu Siria, prin uh, acorduri bilaterale pentru liberul schimb, în principal de, good, de bunuri. Mai există și alte negocieri pentru uh, bunurile agricole, pentru servicii și pentru dreptul de a avea soluții obligatorii pentru uh, Uh, conflicte. Deci o parte din aceste acorduri au fost deja finalizate și restul ar trebui să fie finalizate până în 2010. În ceea ce privește noile negocieri între partenerii mediteraneni și Uniunea Europeană și rolul Parlamentului European, pot să vă spun că există uh, această dimensiune nord-sud care este luată în calcul și a fost luată în calcul la reuniunea ministrilor de pe 9 noiembrie pentru că ei doreau să ajungă la o foaie de parcurs pentru Euromed uh, după 2010, care să respecte țelul de a modifica treptat acordurile Euromed existente pentru un acord de comercial global. Deci, acest lucru uh, însemna dezvoltarea acordurilor deja existente pentru facilitarea uh, comerțului, pentru îndepărtarea barierelor comerciale, pentru achizițiile publice, pentru drepturile de proprietate intelectuală, pentru comerț și pentru dezvoltare durabilă și transparență. Deci, negocierile bilaterale vor fi uh, ajustate pentru nevoile fiecărui partener din uh, zonă. Marocul s-ar putea să fie prima țară mediteraneană cu care vom începe relațiile uh, anul viitor. Cu, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, acest parlament va avea un rol crescut atunci când vorbim despre comerț și uh, Comisia este pregătită să colaboreze îndeaproape cu dumneavoastră pentru aceste viitoare negocieri. Zona de liber schimb Euromed are și o dimensiune sud-sud și partenerii mediteraneni creează și ei înșiși în acest moment zone de liber schimb. Uh, acordul um, care a fost um, deschis în 2008 este disponibil și pentru alte uh, țări și Turcia a semnat acorduri comerciale uh, cu țări din uh, Mediterana și, de asemenea, există și alte acorduri care sunt în plină negociare. Este prea devreme să spunem uh, dacă în urma acestor acorduri schimburile comerciale au crescut mai mult decât era de așteptat. Și totuși lipsa de complementaritate dintre piețe și lipsa barierelor Uh, nu a atras suficient de multe investiții. Este de asemenea adevărat că firmele încă nu sunt la curent cu posibilitățile pe care le au. Uh, foaia de parcurs pentru Euromed uh, pentru perioada după 2010 ar trebui să rezolve aceste probleme. Foaia de parcurs pentru schimburile comerciale după 2010 includ și propuneri pe termen scurt foarte specifice, și anume mecanismul de facilitare a comerțului pentru investiții în cadrul Euromed acest mecanism va pune la dispoziție informații uh, gratuite și actualizate și uh, care pot fi găsite ușor despre regulamentele aplicabile în zona Euromed pentru a ajuta uh, companiile, în principal IMM-urile, să eu, opereze în, pe piețele euro-mediteraneene. În ceea ce privește durabilitatea, la fel ca în toate zonele de liber schimb, Comisia a realizat un studiu de impact privind durabilitatea, care a fost finalizat în decembrie 2007 și care este folosit în negocierile actuale și în negocierile viitoare, în special atunci când vorbim de problemele legate de comerț. Pactul de stabilitate a subliniat importanța unor perioade de tranziție lungi care au fost stabilite în acordurile de tranziție pentru a elimina uh, tarifele și taxele vamale prea mari. De asemenea, este important să luăm în calcul nivelurile de dezvoltare ale partenerilor în cadrul negocierilor actuale în ceea ce privește serviciile și companiile. Mai mult există state membre care susțin uh, programe fiscale care ar putea reduce uh, efectele negative ale unor uh, taxe vamale prea mari. În ceea ce privește acordul de comercial cu Siria, în 2008, Comisia a făcut o revizuire a acestui acord de asociere pentru a evalua dacă, înainte de a îl încheia, trebuie să facă vreo modificare de natură tehnică. Am avut o rundă de discuții și ne-am pus de acord împreună cu sirienii asupra schimbărilor care trebuie să fie făcute pentru a lua în calcul și uh, aderarea României și Bulgariei și modificările uh, taxelor vamale din 2004 și până acum. Acordul a fost încheiat în decembrie 2008. Anul trecut am spus că Uniunea Europeană este gata să semneze. Totuși, Siria a amânat semnarea tratatului pentru a evalua impactul economic. În ceea ce privește negocierile cu Libia, în noiembrie 2008 în Bruxelles, au demarat discuțiile pentru a semna un acord cadru care se axează pe un um, acord comercial foarte ambițios și încheierea acestui acord cu Libia ar fi ultima parte a puzzle-ului și atunci am avea Uh, acorduri de liber schimb cu toate țările mediteranene, deși uh, Libia nu face parte din politica de vecinătate a Uniunii. Și uh, în acest mod, Libia ar deveni o piață de desfacere pentru, pentru Uniunea Europeană, în, ce, în special în ceea ce privește serviciile și, bineînțeles, în acest moment, de-abia am început negocierile, deci avem nevoie de mai mult timp. În cursul acestui proces, Comisia va fi foarte atentă la crearea unor relații de cooperare mai bune cu Libia și, de asemenea, uh, urmează și un impact de durabilitate, o evaluare de impact. Mulțumesc, domnule Tajani, spune președintele, și acum trecem la vorbitorii din partea grupurilor uh, politice, domnul Papastamkos. Uh, Mulțumesc mult, domnule președinte. Sprijinim această relație cu zona mediteraneană. E foarte important să avem uh, o solidaritate politică, economică și culturală, sigur, uh, aceasta și pentru ca securitatea din regiune să prospere. dorim ca această foaie de parcurs să fie aplicată și în zona de liber schimb euromediteraneană. Proiectele bilaterale trebuie însoțite de o abordare regională și, de asemenea, dincolo de proiectul Nord-Sud, care e foarte important pentru dezvoltare economică și relațiile, relațiile sud-sud sunt importante. Domnul comisar și domnul Moreira au vorbit de acest lucru. Cred că e foarte important să includem și aspectele socio ecologice în acest uh, proces uh, de liberalizare a pieței. De asemenea, trebuie să abordăm și problemele grave mai ales uh, uh, piața pentru uh, produsele agricole în Uniunea Europeană. Eu sunt pentru susținerea procesului Barcelona și pentru dezvoltarea acestei zone de liber schimb euro mediteranene De asemenea, cred că ar trebui să ne axăm pe sectoare strategice, pe cooperarea cu IMM-urile, dar și sursele de energie regenerabile. De asemenea, aș dori să mai uh, insist și pe importanța dezvoltării rutelor maritime. Am constatat cu toții cât de important, uh, important această evoluție a fost uh, vara trecută mai ales în contextul legăturilor cu Grecia. Mulțumesc, spune domnul președinte, are acum cuvântul domnul Arif. Două minute. comisar. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, vreau să-i mulțumesc lui Vital Morera pentru intervenția domnului, dumnealui. Pe 9 decembrie, ministrii comerțului din zona mediteraneană se vor reuni pentru a discuta despre viitorul acordurilor de asociere. Trebuie să facem o constatare lucidă. Obiectivul zonei de liber schimb este să fie ceva profitabil atât pentru nord cât și pentru sud. Dar să fixez ca termen limită anul 2010 mi se pare de-a dreptul nerealist, pentru că există încă o prăpastie între nord și sud, între uh, Uniunea Europeană și țările din zona, medita- uh, zona mediteraneană. Și apoi s-a adoptat această viziune potrivit căreia uh, s-a favorizat uh, comerțul, economia în general și s-a lăsat deoparte uh, drepturile omului și democrația. Eu nu cred că acest lucru este posibil când s-a lăsat deoparte conflictele politice, ar fi trebuit ca prin intermediul unor proiecte vizibile să relansăm o cooperare care stagna. Dar cooperarea stagnează în continuare și conflictele politice sunt cât se poate de actuale și ne reamintesc despre problemele care persistă în regiune. Progresele nu se pot face numai dacă ne gândim la aspectele economice și comerciale. Comerț în numele comerțului nu se poate. Eu nu cred în așa ceva. Însă comerțul în slujba dezvoltării pentru a face să diminuăm diferențele și discrepanțele între nord și sud, asta ar putea să fie realizabil și sustenabil. De aceea, la următoarea noastră întâlnire vă lansez acest apel să fim împreună ambițioși, să nu ne fixăm drept unic obiectiv dărâmarea barierelor comerciale, fie ele tarifare, netarifare, ci mai degrabă să ne gândim și la efectele crizei economice, la crize, la drepturile omului, la faptul că se pierd și acolo locuri de muncă și toate aceste chestiuni pe care tocmai le-am enumerat ar trebui să se afle în centrul discuțiilor noastre. Mulțumesc, până președintele. Acum are cuvântul domnul Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Aș dori să vă ofer un citat din 1001 nopți, pentru că vorbim aici și despre statele arabe. Dacă cineva este educat și inteligent și are onoare, nimic nu îl poate opri. Apa care curge este bună, apa care stă este rea. Asta am tot auzit din uh, tradițiile uh, noastre și asta ne forțează să ne scuturăm de inerție și să uh, continuăm acest proces de integrare. În primul rând trebuie să luăm în considerare timpul. În ziua de astăzi, 50% din uh, zona Euromed este sub vârsta de 18 ani și uh, peste câțiva ani vom avea uh, o zonă de liber schimb cu aproape un miliard de uh, consumatori. În al doilea rând, natura acordurilor uh, comerciale pe care vrem să le semnăm cu aceste state, ca liberal-democrați, noi am dori să nu existe birocrație, să nu existe centralizare și să nu dăm uh, puterea pe mâna oligarhilor din statele intermediare. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Jadou are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După 15 ani uh, de negociere a comerciale a procesului de la Barcelona, avem îndoieli în legătură cu faptul că negocierea unui uh, acord de liber schimb de tip Euromed este răspunsul la problemele sociale, politice și economice prezente în regiune mai ales studiul de impact, s-a spus acest lucru, a arătat că în mod potențial impactul negativ poate fi nefast, e vorba de impactul asupra mediului, asupra uh, populației și a, în ce privește integrarea regională. Domnule președinte, domnule comisar, în acest context, noi considerăm că propunerea făcută de către comisie, această foaie de parcurs 2010 și perioada de după, reprezintă o abordare prea univocă cu aceste schimburi bilaterale, comerciale de liber schimb pentru a fi soluția potrivită. Susținem proiectul de rezoluție pe care îl discutăm astăzi, mai ales pentru că pune aceste întrebări legate de impactul social asupra mediului și asupra integrării regionale și mai ales pentru că la alineatul 10 ne invită să reanalizăm obiectivele acordurilor comerciale, mai ales în ce privește problemele de mediu, problemele sociale, dar și pentru că prin reanalizarea acestor acorduri am putea reintegra latura comercială în procesul global de la Barcelona. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor este un minut. Es imposibil disocia. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al grupului meu, nu pot să uh, separ partea comercială, financiară de partea politică a proiectului european pentru zona Mării Mediterane. Grupul nostru deja s-a exprimat împotriva faptului că uh, s-au uh, făcut uh, anumite progrese în Maroc și în Israel. În aceste două țări nu se poate vorbi despre un climat în care se respectă democrația și drepturile omului sau măcar dreptul internațional. Nu cred că putem să semnăm un pact de stabilitate cu niște țări în care nu se poate vorbi despre stabilitate. Să nu uităm că uh, există uh, cetățeni din zona uh, Sarawi care fac greva foame pentru că li se interzice să se întoarcă în regiunea lor natală. Uniunea pentru Marea Mediterană nu este numai pentru comerț, este și pentru drepturile omului. Mulțumesc, domnule Meyer. Acum are cuvântul două minute și jumătate domnul Conte de Dartmouth. Partidul Independent uh, din Regatul Unit se opune acestui acord pentru că acordul va oferi concesiuni mari și chiar subvenții unor state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene și acest uh, lucru uh, va fi în detrimentul direct sau indirect al contribuabilului englez. Mai mult, atunci când am vorbit la Comitetul pentru Comerț Internațional, din care fac și parte, parte și eu, comisarul a spus că nu există, uh, nici nu se pune problema implementării tuturor regulamentelor europene. Mai departe a spus că aplicarea regulamentelor europene va fi selectivă. Prin contrast, noi în Regatul Unit suportăm și economia noastră suferă din cauza asta, toate regulamentele europene, care ni se aplică într-un mod care este uh, și neinteligent și universal. Nu ni se permite nici măcar să avem genul de becuri pe care ni le dorim. Dar nu e vorba aici doar de becuri. După tratatul de la Lisabona, noi în uh, Regatul Unit vom fi conduși, într-o măsură mai mare sau mai mică, de trei amici președintele Comisiei, noul numit președinte al Consiliului și în altul reprezentant, doamna Kathy Ashton, care uh, la vârsta matură de 30 de ani este uh, pe statul de plată al extremei sângi. Pentru că aceștia sunt oamenii cu care am fost blocați. Uh, dar uh, statele care sunt semnatare ale acordului Euromed nu vor trebui să-i suporte pe cei trei. Mai e și problema drepturilor omului și trebuie să mă întreb ce se întâmplă aici, pentru că Siria și Libia din toate țările din lume au primit concesii Uh, pentru comerț și chiar subvenții care vor fi plătite până la urmă de noi. Dar unde sunt măsurile de siguranță pentru respectarea drepturilor omului? Nu există nicăieri pentru niciuna dintre aceste țări care amândouă au o istorie dezgustătoare. Ca adolescent în anii 60 trebuie să spun că acest, propunerile din aceste propunătorii acestor, uh, acestei rezoluții cred că fumau ceva și nu era de bine. Mulțumesc, mulțumesc, spune domnule preș- domnul președinte. Domnul Bonsignore nu pare să fie în sală și atunci următorul vorbitor este domnul Lightfried pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Liberul schimb uh, poate avea efecte pozitive dacă uh, nu e făcut doar de amorul artei, Cred că el ar trebui să fie mai mult. Nu ar trebui să ne gândim doar la instituirea unei zone de liber schimb. Trebuie să ne asigurăm că avem efecte durabile, sustenabile și trebuie să ne asigurăm că creăm dezvoltare și uh, securitate, dar și prosperitate pentru toți. Din punctul meu de vedere, aceste aspecte sunt mult mai importante decât o liberalizare pur și simplu, care până la urmă va permite doar câtorva persoane, unei elite, să tragă foloase. Trebuie să ne asigurăm că uh, eforturile noastre, atât în Europa, cât și în țările vecinii noștri din Sud, pot duce la combaterea șomajului, mai ales șomajului în rândurile femeilor, a tinerilor. Trebuie să creăm mai multe oportunități pentru aceste categorii defavorizate. Dacă reușim acest lucru, mergem în direcția potrivită. Însă, dacă vorbim doar de liberalizare și de profituri pentru o elită, cred că ne îndreptăm în direcția greșită. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru intervenția dumneavoastră. Are cu domnul Bonsignore, am fost informat că nu este în sală, însă timpul lui de vorbire este dat domnului Sikierski. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acordul Euromed trebuia să permită relații comerciale mai aprofundate cu țările din regiune și să ajute dezvoltarea economică din aceste țări partenere. Noi vroiam să ajutăm lumea arabă astfel încât să existe mai multă stabilitate în regiune Trebuie să facem eforturi pentru a accelera procesul de la Barcelona. Dar trebuie să nu pierdem din vedere aspecte precum uh, democrația, drepturile omului, demnitatea umană și dezvoltarea societății în general. Un alt punct important este dialogul intercultural. Liberalizarea comerțului cu produse agricole, cu țările din regiune, a fost un lucru bun, un pas pozitiv. Și uh, am vă a permis de asemenea realizarea de exportul de lapte, fructe și alte produse agricole europene către aceste zone. Deci credem că accelerarea acestui proces este foarte bun. Vă mulțumim, acum trecem la lorile spontane de cuvânt. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Acum câteva săptămâni am fost la o reuniune în care s-a discutat uh, Uh, un acord uh, de comercial uh, discutat cu Canada. Înainte de asta am discutat despre un acord de liber schimb cu Corea de Sud, acum vorbim despre Euromed câte acorduri de acest gen am negociat sau negociem până acum? În al doilea rând, care este beneficiul net pentru statele membre ale Uniunii Europene? Și în al treilea rând, care sunt oportunitățile pentru uh, firmele europene din punctul de vedere al creării de locuri de muncă? Uh, nu sunt uh, neapărat uh, de acord cu ceea ce a spus contra Dartmouth, dar dincolo de personalități, întrebările cheie ar trebui să primească un răspuns. Mulțumesc foarte mult și bucurați-vă în continuare de dezbatere. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, doamna Doț. Mr. President. Domnule președinte, domnule comisar, această dezbatere vizează liberalizarea comerțului. Și eu, în plenul Parlamentului, sunt un european care crede în cooperarea între națiuni. Însă nu sunt un european care crede în federalismul proiectului actual. Pentru Regatul Unit, tratatul de la Lisabona va duce la scăderea competențelor noastre de a controla comerțul și de a exercita comerț, de a face comerț cu cine dorim noi. Apoi, vom asista la o subminare a democrației, atât în Marea Britanie cât și Uniunea Europeană, lucru consecvent cu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când am numit un uh, președinte și am uh, uns un uh, înalt reprezentant care nu a fost niciodată, nu a fost niciodată ales, dar care va vorbi în numele popoarelor europene pe scena internațională. Nu e o situație pe care Comisia o poate uh, tolera și aș dori să știu care este părerea Comisiei pe această temă. Köszönöm, asszonyom. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Ferreiro. Prezident. Domnul Ferreiro, scuzați. Relativament aș... Domnule președinte, în ceea ce privește crearea unei zone de liber schimb euro-mediteraneană, am dorit să spunem două lucruri. Unul de ordin general pentru țările din sudul și din estul Mării um, Mediterane, pentru că aici se găsesc țări cu care Uniunea Europeană vrea să colaboreze mai mult, cu alte cuvinte mai mult decât colaborează cu toate celelalte țări ACP. Dar Trebuie să ținem cont și de aspectele socioeconomice din aceste țări. Trebuie să ținem cont de diferențele dintre sistemele de producție și de efectele liberalizării în sectoare sensibile precum pescuitul și agricultura. Sistemele de producție sunt încă foarte um, fragile și există încă o dependență destul de mare pe plan alimentar în aceste țări. Și vă reamintesc și despre situația din Palestina și din Sahara Occidentală. Nu putem să uităm toate aceste lucruri în cadrul dezbaterii actuale. Mulțumesc! Potrivit regulii pot să mai dau cuvântul încă o dată cuiva care deja a luat cuvântul. Deci acum domnul uh, um, Pitali. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adresez o întrebare domnului comisar. Cu toții suntem de acord când spunem că acordurile nu trebuie să se limiteze la aspectele pur comerciale și alte scopuri ar trebui urmărite. Și atunci vreau să vă întreb în ce măsură acest proces permite să se obțină mai multă democrație, să se respecte mai bine drepturile omului și să se creeze mai multă bogăție. Există deja niște rezultate tangibile și dacă nu, cât timp va trebui să așteptăm pentru a avea asemenea rezultate tangibile? Acum are cuvântul domnul Arif. Vreau să răspund doamnei Doț. Aș dori să-i spun să recitească tratatul de la Lisabona, pentru că Comisia INTA beneficiază de pe urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul va cântări mai greu în luniile următoare prin intermediul acestei comisii. Domnul Morera a pus întrebări pertinente domnului comisar, eh, domnul Tajani a răspuns în Libia și Siria, o întrebare care a fost tratată foarte repede, întrebarea cu privire la drepturile omului. Nu am primit niciun fel de răspuns clar în acest sens. Știu că sunt progrese în ce privește negocierile cu Libia și cu Siria, însă am dorit să avem și răspunsuri clare eh, la întrebările făcute, eh, puse de Uniunea Europeană în ce privește situația drepturilor omului. A doua întrebare, zona, a vorbit despre această zonă fără a ne referi și la chestiunea între Israel și Palestina, uh, nu poate fi eschivată. Aș dori să știu care este poziția Comisiei și pe această temă. Mulțumesc. Așa se încheie procedura Catch the Eye. Aș dori acum să dau cuvântul domnului comisar Tajani pentru răspunsurile la întrebări. Onorevoli parlamentari. Mulțumesc, domnilor deputați, pentru întrebările puse. În primul rând, aș vrea să spun că doamna Ashton nu este aici, nu pentru că ar fi ocupată cu noul post pe care îl va ocupa de la 1 decembrie, ci pentru că a avea alte angajamente instituționale eh, referitoare la postul actual. Voi încerca să dau câteva răspunsuri în măsura posibilului, iar răspunsurile pe care nu vi le pot eh, da, eh, vi vă le transmite în scris, pentru că voi transmite întrebările dumneavoastră, doamnei comisar Ashton și serviciilor dumneavoastră. Aș dori să subliniez că atunci când vorbim despre eforturile Comisiei privind drepturile omului, acestea au fost centrale întotdeauna, indiferent de măsurile pe care le-am luat și în special atunci când uh, mă refer la, la departamentul meu, la transport, toate activitățile noastre din Africa, spre exemplu, Uh, au avut loc uh, de-abia după ce ne-am asigurat că avem o stabilitate politică, avem o respectare a drepturilor omului și avem o respectare a statului de drept. Acesta este un angajament care este uh, o parte centrală a angajamentelor noastre și care este inclus de asemenea și în acordurile privind uh, liberul schimb și în acordurile comerciale. Deci aș dori să asigur pe toți deputații că nu uh, subestimăm niciodată importanța respectării drepturilor omului. Și acesta este un angajament pe care trebuie să-l reamintim constant țărilor cu care negociem. Bineînțeles, există întotdeauna și un proces de monitorizare și facem acest lucru și pentru țările care vor să adere la Uniunea Europeană. Deci uh, este clar că vom continua să facem acest lucru și cu țările cu care uh, purtăm negocieri. În ceea ce privește Siria și acordul de asociere, acesta respectă modelul altor acorduri de asociere Euromed, și anume că stabilește un uh, dialog pentru uh, cooperarea socială, politică și economică în mai multe sectoare. Spune că va exista o perioadă de maxim 12 ani pentru înființarea unei zone de liber schimb și în același timp există și prevederi mai largi pentru un număr mai mare de sectoare. Spre exemplu, comerțul care este acoperit de alte acorduri și anume uh, eliminarea taxelor vamale pentru produsele agricole, uh, prevederi fitosanitare, uh, înființarea de servicii și achiziții publice și rezolvarea pe care amiabilă a disputelor comerciale. În ceea ce privește Libia, Ea a avut o perioadă dificilă de relații internaționale, dar acum a luat măsuri și a făcut uh, pași direcți pentru a normaliza relațiile cu partenerii străini. În calitate de comisar al transporturilor, chiar am făcut o vizită în Libia și am observat că există o de dorință de a repara greșelile trecutului. Libienii acceptă angajamentele și obiectivele uh, stabilite în acordurile privind bunurile, standardele de comerț, uh, cooperarea instituțională și așa mai departe, într-o gamă de sectoare care intră în acheiul european. Libia este de acord de asemenea să respecte și alte prevederi. Dar, în calitate de comisie, vom fi cu ochii pe ceea ce se întâmplă. Sper că am reușit să vă răspund la cât mai multe întrebări Iar în ceea ce privește numărul exact de acorduri uh, negociate sau uh, până în prezent sau în momentul de față, o să rog serviciile domnului comisar Ashton să vă răspundă și vă voi trimite răspunsurile în scris. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tajani. Aș dori să spun ca punct de informare că avem cinci moțiuni pentru o rezoluție pe acest subiect. Deci uh, voturile, votul va avea loc în cursul zilei de mâine. Acum aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. O întrebare orală referitoare la siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar comunitar. În primul rând îi dau cuvântul domnului Simpson.